aceste ca fiind uh, definitive. Domnul Daniel Van Stop m-a informat asupra faptului că a, și-a dat demisia în calitate de deputat în Parlamentul European și asta cu începerea de la 1 septembrie 2011. În conformitate cu articolul 4 aliniatele 1 și 3 ale regulamentului, Parlamentul ia cunoștință de acest lucru și constată faptul că uh, acest post este liber ce prea din această dată și autoritățile competente din partea o, țărilor de jos m-au informat despre faptul că domnul Van der Stop va fi înlocuit cu domnul Auca Zilstra și asta cu începere din 13 septembrie 2011. Aș dori să știu dacă domnul Auca Zilstra este în sală. Here with us, colleague. Vitame, kolegę You are welcome. Atunci vă urez bun venit în Parlamentul European. Autoritățile competente din Suedia m-au informat despre faptul că doamna Eva Britt Svensson va fi înlocuită cu domnul Mikael Gustafsson și asta cu începerea de la 22 septembrie 2011. Aș dori să știu dacă noul nostru coleg, domnul Gustafsson, este în sală. Coleg Gustafsson is not present, ok? Vitam orice... Nu este prezent. În orice caz, dorim bun venit Urăm bun venit noilor colegi în uh, Parlamentul European și vă amintesc că în virtutea articolului 3 aliniatul 2 al regulamentului, atâta vreme cât scrisorile de acreditare încă nu au fost verificate și atâta vreme cât nu s-a luat o decizie cu privire la o posibilitate de contestație eventuală, atunci doamna Zilkstra și domnul Gustafsson uh, vor uh, fi membri ai Parlamentului European în organele uh, sale, de asemenea, cu drepturi depline. Și asta cu condiția că au făcut în prealabil